acestei reuniuni uh, plenare aș dori să amintesc de decesul unui coleg, uh, Marco Panela, care a fost uh, an de rândul activ în Parlamentul European și pare, pe care am avut ocazia să-l cunoaștem. L-am apreciat ca, un, ca pe un om extraordinar și care cu pasiune a apărat drepturile cetățenești, pacifismul și pluralismul în societatea noastră. A fost un adversar al pedepsei capitale și un apărător a celor din închisoare, un apărător a drepturilor homosexualilor și un uh, apărător uh, aprins al legalității între femei și bărbați. Pe domnul Panela l-am apreciat ca pe un european convins, iar influența sa a depășit sfera propriului partid și granițele propriei țări, Italia. În multe privințe a fost un pionier, iar spiritul său critic a declanșat deseori dezbateri publice controversate în Parlamentul European, în Italia, dar și în alte țări. Cu Marco Panela, Europa pierde un apărător uh, convins pentru drepturile cetățenești. Mulți uh, prieteni și colegi îi vor continua activitatea și în numele Parlamentului European aș dori să îmi exprim condeleanțele Uh, pentru familia domnului Panela. Doamnelor și domnilor, voi întrerupe acum uh, ședința pentru